Bun venit, dragi colegi. Urmează sesiunea de întrebări adresate Comisiei. Urăm bun venit reprezentanților. Prima întrebare este cea a domnului Papastamkos. Este vorba despre acordarea de ajutor umanitar țărilor din Africa de Nord. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Thank you, Madam President. Uh, the... Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a adoptat un, o decizie de 3 milioane de euro pentru ajutor de urgență în ceea ce privește criza din Libia pe 25 februarie în acest an. Aceste fonduri au fost mobilizate de urgență. Au fost, de fapt, prima contribuție semnificativă care a uh, fost destinată acestei țări. Uh, s-a cre... Suma a crescut pe 3 martie la 30 de milioane de euro, date fi nevoile umanitare urgente acolo. Și o sumă adițională de 6 milioane de euro a fost mobilizată pentru uh, uh, cofinanțarea asistenței um, acordate de statele membre. Ajutorul umanitar european este implementat prin partenerii noștri fie uh, prin, și prin asistența statelor membre, totul coordonându-se prin mecanismul de protecție civilă european. Se acordă asistență oamenilor care fug din Libia la granițe cu Tunisia, Egipt și Algeria. Se acordă sprijin pentru repatrierea, um, repatrierea resortisanților din terțe state și se oferă protecție oamenilor cu statut de refugiați care nu se pot reîntoarce în țările lor, fiindcă nu mai au această posibilitate. Se oferă ajutor libienilor care fug din Libia. Dorim să oferim de asemenea ajutor și în interiorul Libiei. Dorim să finanțăm servicii medicale, uh, intervenții chirurgicale de urgență, alimente uh, de bază pentru Libia, în momentul în care această în momentul în care ne permite situația, fiindcă la ora actuală nu este, nu este accesibil tot teritoriul acestui stat. Putem așadar să operăm acum în est, dar nu și în vest, unde teritoriul este încă sub controlul lui Gaddafi. Comisia și înaltul reprezentant, uh, doamna Ashton, au adoptat împreună pe 8 martie în 2011, o comunicare în ceea ce privește parteneriatul pentru democrație și prosperitate împărtășită cu Mediterana de Sud. Avem o strategie pentru ca Europa să sprijine schimbările uh, din vecinătatea noastră sudică. Comisia așa mobilizat instrumentele pentru a sprijini Italia și celelalte state membre dacă au nevoie, în cazul în care se va înregistra un flux crescut de migranți din Africa. Iată, acest răspund implică măsuri operaționale în sistemele de finanțare. Operațiunea Hermes 2011 a Frontex a fost lansată pe 20 februarie. Astfel, uh, experți dintr-o serie de state membre au fost mobilizați. De asemenea, acum ne pregătim pentru diferite scenarii și în cazul în care este nevoie, operațiunile Frontex ar putea fi consolidate pentru a face față noilor fluxuri de migranți. Comisia este dispusă să deblocheze alte sume, de exemplu, uh, fondul pentru uh, granițe externe, fondul pentru refugiați. Este vorba despre sume de 25 de milioane de euro în total. Un număr mare de state membre s-a declarat dispus să uh, mobilizeze uh, personal specializat și uh, tehnologii da, de care va fi nevoie. Operațiunile nu au afectat accesul umanitar, fiindcă de la începutul crizei accesul nostru a fost restricționat de forțele loiale lui Gaddafi. Se poartă acum negocieri cu autoritățile de la Tripoli și cu biroul ONU pentru coordonarea de afaceri uh, umanitare însă nu s-a ajuns la un acord pentru accesul umanitar către vestul Libiei. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Domnul Papa Stamcos are o întrebare. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul acordat. Eu cred că este important că Uniunea Europeană este un lider la nivel mondial în ceea ce privește acordarea de asistență umanitară. Iată, Europa își arată latura umanitară, dar mai avem o problemă. Și aici vine și întrebarea. În ce măsură ajutorul umanitar ajunge într-adevăr la beneficiari? Cred că transparența este foarte importantă în acest context. Eu cred că statele membre consideră că este extrem de important ca acum piața europeană să-și deschidă granițele pentru uh, importurile de produse agricole din aceste țări nord-africane. Eu consider că sudul Europei nu poate să facă acest lucru, fiindcă acolo există o concurență în acest sens. Deci sudul nu, mai poate, nu poate plăti dublu uh, oricum uh, există presiunea din cauza migranților și nu putem să cauzăm și alte probleme la nivel uh, agricol. Mulțumim, domnule Papastamcos, cu toți și cunoaștem regulile, trebuie să uh, adresați o întrebare doar în 30 de secunde. Doamnă comisar, aveți cuvântul. The, first... Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește eficiența ajutorului umanitar de la începutul crizei. Cel mai dramatic impact umanitar uh, până acum poate fi împărțit în trei părți. În primul rând, fluxul de imigranți în Tunisia, Egipt, Algeria și Niger. Acolo, statele membre și Comisia au avut un rol foarte eficient, pentru că am mobilizat trupe atât pe uscat cât și în aer, astfel încât să putem duce oamenii acasă și am avut o injecție umanitară prin Organizația Internațională pentru Migranți și prin Organizația ONU uh, pentru Refugiați, astfel încât să ne poată ajuta cu cei 420.000 de oameni care au fugit din Libia. În al doilea rând, în partea estică a Libiei, acolo unde avem acces, am oferit sprijin pentru uh, tratamente medicale, precum și pentru prepoziționarea um, alimentelor. Deci, în momentul de față, nu este o criză alimentară, dar vorbim despre o țară care importă 90% dintre alimentele sale, deci trebuie să fim pregătiți. Mai mult ajutăm zona subsahariană din Africa, în special Ciadul, care se găsește într-o poziție foarte dificilă, în special din cauza riscului adus siguranței lor pentru că sunt percepuți ca fiind mercenari. Bineînțeles, mulți dintre ei nu sunt, dar uh, aducerea lor în uh, Egipt a fost uh, și ea o prioritate. În al treilea rând, știm că în zonele controlate de Gaddafi sunt uh, necesități umanitare, dar avem restricții de a ajunge acolo. Am pus deoparte 900 de milioane de euro și dacă sau când condițiile ne vor permite să ne mobilizăm astfel încât să putem să fim de ajutor. În a doua parte a întrebării dumneavoastră, accesul la piețe. Aceasta se află în inima inițiativei privind uh, sudul Mediteranei. Trebuie să ne asigurăm că putem oferi perspective pentru un viitor mai bun de locuri de muncă și de prosperitate pentru această țară și aici punem accentul pe comerț. Comerț cu Europa, dar și comerț Uh, între țările din zona mediterană. Am o întrebare suplimentară din partea domnului Arsidis. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamą komisarę. Iš tikrųjų susiklošiusi situacija Šiaurės Afrikoje. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Într-adevăr, situația actuală din țările nord-africane a ridicat multe probleme. Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări Financial Times a publicat diverse articole care spun că țările europene au reușit să-și repatrieze cetățenii. Totuși, oamenii care au rămas acolo au rămas fără niciun fel de asistență medicală. Și mulți dintre ei erau bulgari. și asistența medicală era extrem de importantă. Cum veți rezolva această uh, problemă? Dați-mi voie să spun mai întâi că evacuarea cetățenilor europeni a fost într-adevăr de succes. Am reușit să avem coordonare între statele membre și am avut un centru de monitorizare și de evaluare pentru a avea o platformă a acestei coordonări. Și ca rezultat, majoritatea cetățenilor noștri au putut fi evacuați din Libia într-un mod cât mai rapid și mai eficient. până când s-a uh, terminat această evacuare masivă, um, au mai rămas doar 200 de persoane care doreau să fie evacuate și chiar în aceste momente unii dintre ei au fost deja evacuați cu un avion rusesc și sunt acum în siguranță. În ceea ce privește serviciile medicale, bineînțeles că pe măsură ce am evacuat uh, cetățenii europeni, a apărut și legea consecințelor neintenționate, pentru că unii dintre acești cetățeni ofereau servicii medicale, făceau parte din serviciile medicale libiene, în special asistente, nu chiar de mulți doctori, dar foarte multe asistente. Și acum încercăm să facem toate eforturile pentru a convinge organizațiile umanitare care se specializează în uh, îngrijire medicală să ofere acces uh, cetățenilor libieni și cetățenilor străini care sunt în Libia la asistență medicală. Pentru noi elementul critic este ca Gaddafi să permită funcționarea organizațiilor umanitare în partea vestică a Libiei. Din păcate, după cum știți, acest lucru nu s-a întâmplat încă. În partea estică a țării, avem o echipă, avem proprii noștri experți care au revenit în urma unei misiuni de evaluare și ni s-a spus că deși există număr, uh, un număr crescut de răniți care au nevoie de atenție medicală, um, proviziile medicale oferite de comunitatea internațională și sprijinul sunt relativ suficiente în partea estică a Libiei dar nu la fel se întâmplă în orașe precum Musarata sau alte uh, părți care sunt controlate de Gaddafi. Acolo, după cum probabil știți, există acum tentative uh, de a avea operații maritime cu nave spital care să fie disponibile pentru a crește disponibilitatea de tratamente medicale. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următoarea întrebare din partea domnului Balcitis adresată doamnei Domenachi. doamnei comisar Domenachi, O să vă dăm câteva secunde să vă schimbați locurile. Întrebarea se referă la diferențe în domeniul asistenței medicale între statele membre. Doamnă comisar, vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, eurodeputați, în conformitate cu tratatul, competența pentru abordarea acestor chestiuni uh, se află la nivelul statelor membre. Uniunea Europeană întreprinde acțiuni pentru a susține, coordona sau uh, suplimenta acțiunile statelor membre pentru a proteja sau îmbunătăți sănătatea umană. Acestea fiind spuse, Comisia consideră că toți cetățenii în Uniunea Europeană ar trebui să aibă acces uh, universal la îngrijiri medicale de înaltă calitate. Comisia așadar a lansat uh, un număr de inițiative uh, în acest sens și sunt bucuroasă să pot răspunde la această întrebare a eurodeputatului Bacitis. Solidaritatea în domeniul sănătății, reducerea inegalităților în domeniul sănătății în Uniunea Europeană reprezintă niște priorități și a, au fost cuprinse într-o comunicare. Comunicarea sugerează că ar trebui să eliminăm inegalitățile din domeniul sănătății. În decembrie, serviciile Comisiei au mai lansat și o acțiune comună cu 14 state membre pentru a reduce inegalitățile din domeniul sănătății în conformitate cu cadrul programului pentru sănătate. Accesul la îngrijiri medicale de înaltă calitate reprezintă un punct uh, focal al metodei deschise de coordonare în domeniul sănătății și îngrijirii pe termen lung. În acest context, statele membre s-au pus de acord asupra unor obiective specifice care vizează sistemele de îngrijiri medicale accesul la îngrijiri medicale, calitatea îngrijirilor uh, și durabilitatea sistemelor uh, și politicilor medicale sunt priorități. Există o directivă nouă în ceea ce privește drepturile pacienților atunci când privesc îngrijiri medicale la nivel transfrontalier și așa se creează oportunități pentru a obține informații în legătură cu anumite tratamente disponibile în străinătate. Uh, așa, uh, pacienții vor putea și să își ramburseze costurile. În cel din urmă, sectorul medical este unul dintre domeniile uh, pe care se axează actuala politică de coeziune. Măsurile luate în acest context, precum modernizarea infrastructurii spitalicești, uh, furnizarea de echipamente medicale sau instruirea personalului medical uh, pot uh, să ajute la îmbunătățirea accesului cetățenilor la îngrijiri medicale, mai ales în regiunile cele mai sărace. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Balciris are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, mă bucur că am primit acest răspuns cuprinzător din partea dumneavoastră, însă votanții mei mă întreabă adesea, atunci când vorbim despre cei care au uh, boli uh, complicate, cum anume au aceștia acces la îngrijire și, uh, până la urmă, îngrijirea cade în sarcina apropiaților. Cei care au grijă de bolnavi nu pot să aparte la piața muncii așa cum trebuie și situația lor este foarte neclară. Nu credeți că, dincolo de armonizarea serviciilor, uh, trebuie să luăm în uh, considerare și protecția socială a celor care îi îngrijesc pe bolnavi? Doamnă comisar, puteți să răspundeți uh, la întrebări odată pentru toate. Apoi domnul Șfanțis și apoi doamna Matera au cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, Ați făcut referire la o directivă. Este vorba despre serviciile medicale transfrontaliere. Ei bine, această, servicie, această directivă nu este încă în vigoare. Vreau să știu, bolnavul are de pe acum uh, un drept uh, clar stipulat în momentul în care merge să beneficieze de servicii medicale într-un alt stat membru? Îi sunt returnate servi- uh, costurile? Uh,

Mulțumesc, doamnă președintă. În general, iată ce pot să spun. Trebuie să ținem cont de toate aceste probleme, dar să nu uităm că aici avem o competență a statelor membre. Așadar, trebuie să respectăm acest fapt. Vă înțeleg argumentele, înțeleg că discrepanțele vor exista mereu și că persistă, dar Comisia poate să facă tot ce este în putință, poate să faciliteze uh, armonizarea între statele membre. Iată, prioritatea noastră este aceea de a facilita cooperarea între statele membre pentru a reduce inegalitățile. Un lucru pe care îl mai putem face ar fi să încercăm să mizăm pe răspunderea corporatistă în ceea ce privește produsele farmaceutice. În întrebarea domnului Hutis, referitoare la directivă, s-a uh, făcut trimitere la directivă. Ei bine, în momentul în care aceasta va fi în vigoare, vom avea foarte clar drepturi stipulate pentru rambursarea costurilor de sănătate la nivel transfrontalier. Apoi vor fi reduse inegalitățile care apar la nivel european. Cetățenii vor fi Sigur, uh, când vor, vor ști cu siguranță când vor fi rambursați pentru uh, cheltuielile de sănătate survenite în străinătate și pe ce bază. Până atunci uh, va trebui să așteptăm. Președinta, mulțumesc, doamnă comisar. Trecem la următoarea întrebare. Este adresată de doamna Harkin. Este adresată domnului comisar Tajani. Se referă la tehnologiile generice. Doamnă comisar, domnule comisar, când sunteți pregătit, vă ascultăm răspunsul. Signor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește aceste tehnologii generice, pe 30 septembrie 2009, Comisia a adoptat o comunicare care a stabilit o strategie comună pentru acest sector. Această comunicare a spus că, în ciuda faptului că există niște capacități înalte de cercetare și dezvoltare și inovare și uh, tehnologii generice, cu toate acestea nu reușim să obținem uh, un grad adecvat de succes în transformarea rezultatelor acestor uh, cercetări în servicii. Deci cred că este important să avem o strategie care să permită acestor tehnologii generice să fie răspândite în cadrul sectoarelor industriale europene. Acest lucru a fost subliniat și în politica industrială și în inițiativa uh, privind uh, societatea digitală. Ca urmare a acestei comunicări a Comisiei, în luna iulie anului trecut, un grup de lucru la nivel înalt a fost reunit în ceea ce privește tehnologiile generice. Și activitatea lor a demarat cu trei comisari, cu vicepreședintele uh, uh, Nelly Cruz, cu doamna Mayer Gigan Quinn și cu mine, ca fiind comisarul responsabil pentru industrie și antreprenoriat. Acest grup de lucru avea instrucțiuni să se reunească timp de un an și să facă recomandări privind politicile industriale, astfel încât să permită includerea tehnologiilor generice. Grupul este constituit din 27 de reprezentanți ai statelor membre, din comunitatea de cercetare, din uh, sectorul uh, tehnologiilor generice, din sectorul bancar și din asociațiile de IMM-uri. În luna februarie acestui an, un grup de lucru a transmis uh, concluzii, uh, concluziile sale preliminare Comisiei și a subliniat provocările cu care se confruntă aceste tehnologii generice acest uh, document preliminar poate să fie consultat acum pe site-ul Digi Enterprise. Raportul definitiv și final va fi prezentat Comisiei în luna iulie. Acest uh, lucru va marca o contribuție importantă la modul de gândire al Comisiei în ceea ce privește redactarea unei strategii cadru pentru acordarea de sprijin pentru cercetare și inovare tehnologiile generice sunt extrem de importante pentru economia noastră. Ele reprezintă instrumente care vor permite apariția unor noi servicii pe viitor. Deci reprezintă o fundație pentru uh, o a treia revoluție industrială, dacă vreți. Și Oamenii care văd care sunt aceste tehnologii genetice și care le pot uh, folosi vor fi în avangarda acestei tranziții către o economie eficientă din punct de vedere a mediului, o economie bazată pe cunoaștere. Și nu trebuie să pierdem rolul conducător uh, al Europei în sectoarele unde suntem puternici. Uh, Trebuie să ne păstrăm acest rol de conducător în, uh, tehno- în cercetare și inovație, pentru că aceste tehnologii au și un uh, potențial uriaș de creștere a pieței. Am câteva cifre pe care aș dori să vi le citez. În conformitate cu evaluarea noastră, cota de piață generală este între 950 și 1100 de miliarde de euro pe an cu o rată de creștere între 40 și 45%. Deci, este o ocazie uriașă și toate economiile industrializate uh, vor uh, finanța gradul lor de competitivitate pe viitor pe baza acestor tehnologii. Deci ar fi o mare greșeală să ratăm această ocazie. Comisia are de gând să joace rolul avem nevoie de sprijin din partea Parlamentului European, cu atât mai, uh, mai mult cu cât uh, tratul de la Lisabona a fost uh, modificat și Parlamentul are competențe sporite. Și spun aceste lucruri că a fost eurodeputat. Această cooperare între Parlamentul European și Comisie este ceea ce ne va oferi rezultatele potrivite și în acest sector care este atât de crucial pentru dezvoltarea economiei noastre. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc pentru răspuns și felicitări, uh, domnule comisar, uh, pentru că vă uh, ocupați de, a ocup de poziția de prim plan în revoluția tehnologică. Această distanță între uh, idee și aplicare pe piață există și uh, adesea uh, se pierde un avantaj aici. Există foarte multe blocaje în domeniu, de exemplu, absența unui brevet uh, în domeniul uh, IP uh, european și um, mă gândesc că acum întrebarea mea ar trebui formulată astfel. Ce pași a întreprins Comisia, dacă a întreprins vreunul, pentru a aborda vreuna dintre aceste chestiuni? Eu mulțumesc. Grazie, comisar, Mulțumim, uh, doamnă Harkin, pentru că ați subliniat uh, activitatea pe care o întreprinde Comisia. Mulțumim pentru că ne-ați sugerat un mai mare angajament uh, din partea Comisiei. Deocamdată așteptăm anumite recomandări politice și, după cum spuneam, acestea vor veni din partea grupului de experți și facem toate acestea înainte de a finaliza strategia Comisiei. Grupul de uh, experți uh, însă a propus uh, trei uh, piloni pentru a acoperi această discrepanță în ceea ce privește inovația. Primul pilon um, este o condiție care trebuie îndeplinită dacă dorim să diseminăm aceste tehnologii în Europa. Mai întâi, în ceea ce privește cercetarea tehnologică, noi trebuie să dezvoltăm tehnologii mai competitive uh, până în faza de uh, prototip, când pot fi apărate de uh, brevete. Asta înseamnă că programele de cercetare europeană trebuie să vizeze acest tip de cercetare tehnologie, de tehnologică într-o mai mare măsură. Apoi, al doilea pilon se leagă de producerea anumitor bunuri. Trebuie să traducem această cercetare în produse competitive, adică trebuie să reechilibrăm programele noastre de cercetare folosind Uh, proiecte demonstrative adecvate. Apoi, al treilea pilon uh, are de-a face cu uh, competiția globală industrială. Trebuie să ne păstrăm poziția avansată pentru a putea concura la nivel mondial cu prețuri competitive sau cu um, întreprinderi competitive. De aceea, investițiile trebuie um, sporite Trebuie să atragem investiții în Europa și în același timp trebuie să acționăm într-o manieră mai bună uh, prin proiectele noastre comunitare pentru a putea uh, favoriza acest sector care este atât de important. Trebuie să încercăm să reducem această uh, discrepanță discrepanță între cercetare și aplicarea practică a acestei cercetări, o discrepanță care este evidentă în foarte multe sectoare de producție în Uniunea Europeană. Așadar, trebuie să trecem la producție um, după ce am terminat cercetarea. De aceea, noi uh, susținem uh, uh, politicile care vizează gruparea industriei și uh, experților, precum și a uh, uh universităților uh, sau uh, altor uh, ramuri tehnologice pentru a construi un sistem uh, tehnologic mai competitiv. Aceasta este situația actuală, doamnă Harkin. Noi vom continua să acționăm pornind de la aceste repere. Toate sugestiile și comentariile pe care le vom primi din partea Parlamentului European vor fi examinate cu atenție de uh, comisie și de mine personal. Eu mă voi bucura să primesc orice fel de informații ați putea să-mi furnizați. Mulțumim. Acum trecem la următoarea întrebare care vine din partea domnului uh, Davis uh, și aceasta este adresată doamnei Damanaki. De această dată sunt, este vizat viitorul industriei europene în domeniul pescuitului. Când sunteți gata, doamnă comisar, aveți cuvântul. Fine, okay, thank you. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați deputați, când serviciul meu a început să pregătească pachetul de reformă pentru politica comună de pescuit, s-a făcut un studiu de impact amplu referitor la mai multe opțiuni de reformă. Una din aceste opțiuni era să continuăm cu politica actuală post-2013. Status quo-ul a fost utilizat ca reper pentru compararea impactului celorlalte posibile opțiuni. Scenariul status quo ține cont de noi planuri de gestiune pe termen lung, re, uh, regulamentul de control și regulamentul în ceea ce privește um, pescuitul neraportat ilegal. Aceste op- opțiunile ne sunt clare. Dacă nu ne schimbăm politica, atunci, până în anul 2020, durabilitatea rezervelor de pește este un lucru depășit. În ceea ce privește durabilitatea de mediu, doar 6% din stocurile analizate uh, ar atinge până în anul 2020 nivelul maxim de durabilitate. Aceste fapte ar trebui comparate cu obligația noastră de a atinge o durabilitate maximă până în 2015. Deci, dacă continuăm așa, sub uh, nivelul status quo-ului nu avem cum să atingem randamentul maxim până în 2015. Iarăși, referindu-mă la status quo-ul, la scenariul status quo, doar anumite flote vor uh, mai fi disponibile. Unele vor avea profitul uh, aproape de zero sau chiar mai rău. În ceea ce privește durabilitatea socială, imaginea trasată este aceeași. Um, ocuparea va scădea în același ritm ca în prezent. Salariile vor rămâne reduse, ceea ce va face ca profesia pescarului să devină din ce în ce mai puțin atrăgătoare pentru tânăra generație. Iată, status quo-ul nu mai reprezintă opțiune pentru noi, cei de la Comisie. Avem nevoie de reformă și întreprindem pași în această direcție. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisar. Domnul Davis și alții doi intervenienți doresc să adreseze o întrebare, vor avea posibilitatea să o facă, după care doamna comisar va răspunde. Domnul Davis. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia a făcut un tablou destul de deprimant. Dacă continuăm în stilul în care o facem acum, atunci perspectiva va fi dezastruoasă cu locuri de muncă din ce în ce mai puține pentru pescari. Dar e posibil ca declinul să fie mai bun decât alternativa, pentru că ideea este că nu avem cunoștințele uh, științifice necesare legate de 15% din uh, pescarii noștri. Stocurile sunt deja scăzute după decenii întregi de suprapescuit. Și realitatea este că suntem foarte vulnerabili. Și nu puteți uh, exclude posibilitatea că, dacă vom continua în stilul în care facem acum, un, num, un mare număr din, uh, de uh, stocuri de pește va dispărea cu totul. Avem și o cerere din partea doamnei Matera și apoi a domnului Kelly. Doamna Matera mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat din nou cuvântul. Eu împărtășesc îngrijorările colegilor în ceea ce privește pescuitul în zona mediterană și protecția sistemelor noastre marine. Dar trebuie să ne uităm și la activitățile socioeconomice legate de asta. Și uh, suntem în acest moment blocați de niște reguli uh, foarte rigide și mă întreb dacă Comisia va încerca să găsească o soluție imediată de echilibru pentru a proteja nu doar ecosistemele, ci și uh, mulți cetățeni care uh, lucrează în acest sector. Domnul Kelly. the commissioner paints a rather depressing picture Comisia a prezentat o imagine destul de deprimantă și mă alătur uh, domnului uh, Davis. Uh, peștii aruncați înapoi în mare. Am cunoscut un pescar recent și el mi-a spus că a descoperit sau a inventat o plasă care va elimina peștii aruncați înapoi în mare în ceea ce privește pescuitul de ton. Comisia va analiza această, acest produs și se poate uh, veni cu o soluție pentru uh, rezolvarea acestei probleme de pești aruncați înapoi în mare? Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vom continua, atunci situația de, uh, dacă vom continua situația de status quo, da. Ne-am confruntat cu posibilitatea de colaps pentru multe stocuri. Și sunt de acord că suntem într-o situație deosebit de sensibilă și dacă trebuie să ne confruntăm cu situații extreme, atunci consecințele vor fi îngrozitoare. Tocmai de aceea avem nevoie de reformă și tocmai de aceea vom examina pentru a vedea care este cea mai bună cale de urmat pentru a ajunge la un echilibru real între durabilitatea stocurilor și impactul socioeconomic al reformei. Dar dați-mi voie să fiu foarte clară. Nu e vorba că preferăm grija față de mediu în dauna grijei față de pescari. Ne pasă de pescarii noștri și ne pasă de generațiile viitoare și tocmai de aceea avem nevoie de reformă. Pentru că să fiu sinceră cu dumneavoastră, dacă nu avem stocuri de pește, deci dacă nu avem pește, atunci pescarii din Mediterana și din, toată, din toate apele Europei nu vor mai avea ce face. Deci, pentru a ne asigura că pescarii noștri și că industria noastră de pescuit are un viitor, avem nevoie de reformă. Asta e foarte clar. Și vom avea niște propuneri foarte bune și vom asigura uh, stilul de viață al pescarilor noștri. Și vrem într-adevăr să facem acest lucru. În ceea ce privește uh, această problemă a echipamentelor, menționată de un alt eurodeputat, uh, trebuie să spun că serviciile noastre sunt mai mult decât dispuse să analizeze orice nou tip de echipament, orice fel de inovație în ceea ce privește selectivitatea uh, echipamentelor și în cadrul uh, noului nostru sistem de finanțare vom acorda fonduri pot să spun chiar într-o manieră generoasă, în ciuda crizei, pentru a ne asigura că aceste echipamente vor fi puse în aplicare. Deci salut orice inițiativă din partea industriei de pescuit, din partea pescarilor noștri, de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește selectivitatea echipamentelor. În general, doamna președinte, aș dori să repet faptul că status quo-ul nu este o opțiune, pentru că nu este bună nici pentru durabilitatea stocurilor, nici pentru viața pescarilor noștri și nici pentru viitorul comunităților noastre de coastă. Tocmai de aceea avem nevoie de reformă. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Următoarea întrebare vine din partea domnului Higgins și se referă la propunerea de interzicere a practicilor de îndepărtare în notătoarelor la rechini. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc onorabilului eurodeputat pentru această întrebare, pentru că am ocazia să informez uh, acest for în legătură cu interzicerea practicilor de îndepărtare a notătorilor la rechin. Această practică a fost interzisă din 2003 uh, printr-un regulament al Consiliului și pentru toate vasele europene care pescuiesc oriunde în lume și pentru cele care pescuiesc în apele europene. Deci există practic o interzicere a îndepărtării nătătorilor la rechini. Acest regulament însă permite, și aici, aceast, aici avem o problemă, ca în anumite condiții uh, procesarea la bordul navelor să uh, presupună îndepărtarea notătoarelor câtă vreme uh, este obligatoriu să se păstreze toate scheletele rechinilor la uh, bor. Deci aceasta este problema pe care am înregistrat-o în ultimii ani cu îndepărtarea notătorilor la rechini. Am înaintat un plan de acțiune în februarie 2009 și uh, am luat o serie de măsuri în acest sens lucrăm în mod activ cu organizații regionale pentru a pune la punct regimuri de eficiente de acțiune pentru a asigura um, exploatarea durabilă a fondurilor uh, de pescuit uh, în ceea ce privește rechinii. Cât privește abordarea acestei probleme, e clar că e nevoie de consultare publică și deja am organizat-o și uh, durează de câteva luni. Uh, S-au prezentat în această consultare cele trei mari opțiuni care acum sunt discutate de experți peste tot în lume pentru a îmbunătăți controlele și pentru a asigura o conformitate totală. Foarte multe părți implicate, precum industria pescuitului, oameni de știință, ONG-uri, precum și publicul larg, ne-au transmis comentarii. Aș dori așadar să vă asigur că luăm în serios această uh, Uh, problemă, vrem să protejăm rechinii și uh, transmitem uh, toate contribuțiile primite mai uh, uh, departe persoanelor care trebuie să se ocupe de uh, ele. Vom încerca chiar să modificăm regulamentul. Intenția mea ar fi să avem o propunere legislativă adoptată cât se poate de repede din punct de vedere practic și ar dori să vă informez că această chestiune a devenit una prioritară pentru a nu pierde încă și mai mult timp. Aș dori de asemenea să spun că Comisia a întreprins măsuri pentru a asigura gestionarea și protejarea protejarea durabilă a rechinilor în general. Uh, am prezentat un plan de acțiune și de atunci am întreprins măsuri. Am interzis uh, pescuitul pentru uh, anumite tipuri de rechin, precum rechinul alb în apele noastre teritoriale și am redus practic adâncimea la care se poate pescui. Am propus așadar uh, o cotă durabilă bazată pe date științifice pentru pescuitul uh, la rechin. Aș dori să vă spun că această sarcină însă nu a fost ușoară, dar până la urmă am avut succes și avem uh, o propunere durabilă pentru acest an și sperăm și pentru anul viitor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim, doamnă comisar. Domnule Higgins, aveți cuvântul, apoi domnul Crowley și uh, domnul Davis. Domnul Higgins are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. E clar că se taie în continuare notătoarele rechinilor. Această practică este inumană, este barbară și apoi rechinii sunt aruncați în mare să moară. Această practică trebuie interzisă. Comisia s-a uh, referit uh, la regulamentul din 2003, dar acesta chiar nu funcționează. E clar că situația este foarte uh, dificilă. Trebuie să găsim un regulament care să interzică această practică complet. Vorbim până la urmă despre uh, extinderea totală a anumitor specii de rechin și cifrele vorbesc de la sine. Se estimează așadar că în 2009 înătătoare la 26 uh, de milioane până la 73 de milioane de uh, rechini au intrat în comerț. Problema este gravă și trebuie să interzicem această practică. Trebuie să o interzicem odată pentru totdeauna și noi ar trebui să avem rol de lider în această privință. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, uh, domnule Crowley. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc, doamne comisar, pentru răspuns. În 2003 s-a interzis această practică. Dar să facem analogie. Avem o macro-situație la nivelul Uniunii Europene. Avem un acord la nivel european uh, și la nivelul uh, spațiului economic european să existe o reducere în ceea ce privește pescuitul de pești mari. Și vedem că s-au pescuit în anumite zone 150 de mii de tone de astfel de pește. Așadar, ce fel de măsuri uh, pot fi luate în acest sens și cum anume se pot impune, de exemplu, sancțiuni comerciale. Mulțumim, domnul Davis are cuvântul. Lei dispar din Africa, rechini dispar din mările noastre. Iată care este situația. O felicit pe doamna comisar pentru ceea ce încearcă să facă, dar uh, piața cere foarte mult în notătoarele de rechin, în, pe, pe piața asiatică, de exemplu, și se câștigă foarte bine. Uh, din această activitate. Trebuie să ne asigurăm că înotătoarele ajung să fie atașate de cadavrul rechinilor, astfel încât să ne putem da seama uh, exact care este situația în momentul în care va fi redactată propunerea Comisiei. Mulțumesc. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Uh, Sunt de acord cu eurodeputații. Există o interdicție, într-adevăr, și Într-adevăr, nu putem fi de acord cu situația la ora actuală. Sunt de acord cu dumneavoastră, știu care este realitatea, știu cum funcționează lucrurile și știu că afacerea este foarte profitabilă. Trebuie însă să luăm măsuri în concordanță cu cadrul nostru juridic. Și o să vă explic exact care este situația. Problema apare din cauza faptului că industria poate să placeze înotătoarele uh, de rechin și rechin în porturi diferite. Așadar, pot să depoziteze înotătoarele care sunt mai prețioase, dată fiind cererea specială, și apoi cadavrele rechină pot fi depozitate altundeva, în alt port. Prin urmare, controlul este foarte dificil. Iată de ce se întâmplă acest lucru. Ținem cont de acest aspect și de aceea am venit cu această procedură de consultare, fiindcă am dorit să Ehm, abordăm această situație foarte dificilă. Tot ce pot să vă spun este că vom veni cu o propunere ambițioasă până la finele acestui an, sper eu. Și sper că până la finele anului să avem un instrument eficient împotriva îndepărtării reale chin cu rezultate concrete. Vom uh, încerca să uh, soluționăm această problemă odată pentru totdeauna. În ceea ce privește analogia făcută, uh, pot să vă spun că Uniunea Europeană și-a, a făcut tot ce a putut. Și pot să vă spun că statele membre au fost extrem de cooperante. Pescarii noștri, industria noastră au trebuit să facă multe sacrificii pentru a asigura durabilitatea rezervelor de pește. De aceea suntem extrem de deranjați de faptul că insulele Feroe și Islanda au venit cu abordări unilaterale și astfel și-au crescut cotele la nivel individual. Este o situație inacceptabilă. Tocmai de aceea, eu și serviciul meu lucrăm, conlucrăm cu cabinetul domnului de Gucht și vom lansa o propunere legislativă. Vom încerca să impunem un instrument legislativ pentru a fi utilizat în astfel de cazuri. Avem câteva uh, instrumente juridice la dispoziția noastră la ora actuală, însă acestea se axează strict pe peștele proaspăt, pe macroul proaspăt, nu pe produsele derivate. Și în special uleiul de pește și făina de pește, care sunt produse uh, tradiționale Uh, pe piața din uh, Islanda și din insulele Feroe, Feroe și produse destinate exportului sunt aici direct vizate și problematice. Aș dori să vă spun că Comisia va face tot posibilul pentru a se asigura că până la următorul sezon de pescuit vom avea o protecție garantată pentru durabilitatea stocurilor. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Trecem la întrebarea doamnei vicepreședinte Crața referitoare la noua strategie maritimă pentru zona Mării Mediterane. Doamnă comisar, când sunteți pregătită, ascultăm răspunsul. I would like to thank Mrs. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Crața pentru această întrebare pentru că ne oferă ocazia de a vorbi despre această situație extrem de dificilă în Marea Mediterană. Și aș dori să informez Parlamentul că recent Comisia a adoptat o comunicare referitoare la parteneriatul pentru democrație și um, prosperitate împărtășită cu Sudul Mediteranei. Această comunicare înființează o serie de propuneri pentru a rezolva provocările cu care se confruntă acum această regiune, și situațiile cele mai uh, recente, după cum știți, uh, sunt niște situații uh, excepționale și îngrijorătoare. Aș dori să spun, doamna președinte, că noi, Comisia, ne bucurăm să vedem gradul înalt de aprobare pentru această inițiativă a Comisiei. Comunicarea s-a bucurat de o întâmpinare foarte pozitivă din partea tuturor statelor membre și sper și a Parlamentului. Deci, Dați-mi voie să vă explic care sunt măsurile pe care le-am întreprins până acum referitoare la țintele de a avea această nouă strategie maritimă în zona Mării Mediterane. În primul rând, aș dori să mă refer la politica maritimă integrată. Am stabilit deja, am înființat un grup de lucru în ceea ce privește această politică integrată cu toate statele de coastă și cu convențiile regionale. Sperăm ca acest forum să fie unul transversal care să acopere toate activitățile maritime, cooperare și uh, finanțare în regiune. Și, de asemenea, avem și un prim proiect de asistență tehnică care a fost lansat în cadrul instrumentului de uh, politicii de vecinătate și aș dori de asemenea să informez Parlamentul în ceea ce privește o inițiativă pe care am luat-o recent. Am lansat un proiect comun de cooperare în Marea Mediterană împreună cu Organizația Maritimă Internațională și Banca Europeană de Investiții. Sper că această inițiativă să dea roade și chiar contez pe această inițiativă. Vom defini niște acțiuni în ceea ce privește uh, formarea maritimă, ceea ce este extrem de important pentru regiunile din Marea Mediterană. Avem de asemenea măsuri care se referă la supravegherea, integrată, supravegherea maritimă integrată, în care se va implica și sectorul privat. Pentru că cred că sectorul privat trebuie să se implice în uh, politica maritimă. De asemenea, vom avea un forum al uh, pazei de coastă din toate statele de coastă de pe Marea Mediterană. De asemenea, ne vom consolida eforturile în ceea ce privește controlul pescuitului prin ateliere de lucru și prin controle comune în cooperare cu serviciile organizației FAO. În ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice, Comisia cooperează acum cu statele membre pentru a ajunge la un statut bun din punct de vedere al mediului în apele sale maritime până în 2020. La nivel regional, um, statele membre cooperează în cadrul Convenției de la Barcelona cu țările partenere din Marea Mediterană pentru a promova uh, prevenirea poluării în toate regiunile de la granița UE. În ceea ce privește problemele de migrație și situația actuală din regiune, Comisia s-a angajat să ofere ajutor statelor uh, din vecinătate pentru a ajuta fluxurile de migrație și acum lucrăm la identificarea unor uh, cadre financiare de urgență în cadrul uh, fondului privind granițele externe și probabil chiar și în alte fonduri uh, care deja au fost uh, puse deoparte pentru 2011. În ceea ce privește supravegherea uh, granițelor externe, ținem legătura constant cu Frontex, care a lansat uh, operațiunea comună Hermes 2011 pentru a controla uh, frontierele externe în regiune. Frontex și Europol au început să pregătească de asemenea și o evaluare de risc în ceea ce privește situația politică volatilă care ar putea să fie exploatată de rețelele teroriste și criminale. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, doamnă comisar, am o întrebare din partea doamnei Crața. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru faptul că Ați uh, făcut referire, doamnă comisar, la măsurile întreprinse de Comisia Europeană și pentru faptul că ați spus că vreți într-adevăr să întreprindeți mm, ceva în acest sens. Am o întrebare concretă. Cum uh, evaluați uh, situația la ora actuală? Cum evaluați planurile energetice, promovarea de planuri energetice în Mediterana și relațiile dintre acestea și politica maritimă? Unde este plus valoarea? Cum o estimați dumneavoastră? Ce plus valoare rezultă din uh, programele existente și noua politică sugerată dumneavoastră acum? Uh, Mulțumim, doamnă Crața. Domnul Lavia uh, dorește să mai adreseze o întrebare și poate domnul Weigel, nu sunt sigură. Did, yes, okay, well, first Mr. Lavia. Bine, mai întâi domnul Lavia și apoi domnul Weigel. Domnul Lavia mai întâi. Doamnă comisar. Eh, per la pesca. Ca parte a noi politici eh, de pescuit în Marea Mediterană și în contextul pe care tocmai l-ați descris, a țărilor de pe malurile sudice ale Mării Mediterane, care se află într-o criză profundă, considerați că o cooperare transfrontalieră ca parte a politicii de coeziune ar putea să aibă o contribuție la rezolvarea problemei? Credeți că ar putea să existe soluții comune astfel încât uh, Uh, stocurile din Marea Mediterană să-și uh, uh, revină și activitatea economică să-și revină imediat după aceea? Stavu prășanie, gospei comisarki, ki se nanașa... Aș avea o întrebare pentru doamna comisar. Ea se referă la faptul că multe state membre ale Uniunii Europene au încercat să își transfere problemele din domeniul pescuitului către state care nici măcar nu există în termeni juridici. Mă refer aici la Sahara de Vest. Comisia a obținut un mandat pentru a începe negocierile cu Marocul în legătură cu acordul de pescuit. Și acum mă întreb ce garanții avem pentru a ne asigura că fondurile pe care le uh, primim pe baza acestui acord uh, vor ajunge uh, să fie în beneficiul uh, oamenilor din Sahara uh, de Vest și nu vor ajunge în uh, buzunarele pescarilor europeni. Mulțumesc! Aș dori să fiu de acord cu doamna Crața spunând că posibilitatea poluării datorită transferului energetic în Mediterană este una ridicată. Există un risc aici, într-adevăr. După cum înțelegeți, zona meditera- mediterana este o mare care ne e aproape și uh, e clar că există această povară a uh, poluării pe care să o luăm în considerare. Ar trebui așadar să ne uh, stimulăm cooperarea cu aceste uh, state. Aș dori să spun uh, doamnei că comisarul Potocnic și cu mine vom vizita Grecia anul viitor și că vom, uh, săptămâna viitoare și că vom uh, organiza într-o anumită măsură răspunsul nostru. Aș dori să vă spun că statele din zona Mediteranei uh, ar putea să prevină și să detecteze mai bine poluarea uh, provenită de la nave, participând la uh, sisteme de monitorizare prin satelit, precum SafeSynet sau CleanSynet. Vom încuraja așadar statele membre din zona Mediteranei să ia parte la aceste sisteme care vizează uh, poluarea provenită de la nave. Aș dori să spun că vom uh, stimula nu doar propriile noastre state membre, ci și vecinii noștri prin intermediul unor discuții și prin intermediul cooperării pentru a îndeplini acest obiectiv. Cu privire la cooperare, la cooperare regională, aș dori să spun următoarele. Da, vom uh, lua anumite uh, inițiative. Există multe asemenea inițiative în uh, cadrul Comitetului General pentru Pescuit din regiunea Mediteranei și uh, acum uh, încercăm să elaborăm o nouă strategie maritimă uh, în uh, Marea Adriatică și în regiunea Mării Adriatice. Lucrăm, uh, prin urmare, împreună cu guvernele statelor uh, membre care se află în jurul Mării Adriatice și aici mă refer la Slovacia, la Slovenia, Italia, Grecia, dar și la alți vecini din jurul acestei uh, mări, uh, Croația, Muntenegru, Albania și așa mai departe. Încercăm să elaborăm o strategie maritimă de cooperare pentru această regiune. Uh, aș dori să subliniez faptul că aceasta va fi o oportunitate pentru fondurile de coeziune, așa cum a spus și onorabilul eurodeputat. Acum un scurt uh, comentariu în legătură cu Sahara de Vest. Pot să vă spun acum că, da, avem multe îngrijorări uh, cu privire la dreptul uh, beneficiarilor reali de a profita de banii pe care îi oferim Marocului cu privire la aceste acorduri de pescuit. De aceea am solicitat guvernului Marocului să ne ofere date uh, legate nu doar de implementarea acestui acord în general, ci uh, și în legătură cu abordarea regională a acestui uh, acord și uh, în legătură cu modul în care se distribuie aceste fonduri către diversele regiuni din Maroc. va trebui să renoim protocolul pentru o perioadă de tranziție de un an, doar pentru a vedea dacă putem să facem față acestuia sau nu. Așa, dar uh, ne mișcăm uh, cu grijă în această direcție. Mulțumim, doamnă comisar, mulțumim pentru participarea dumneavoastră din această seară. Trecem acum la întrebările adresate uh, doamnei Gergen Kin. Prima dintre aceste întrebări vine din partea domnului Papa Nicolau. Ea vizează formarea cercetătorilor și evaluarea universităților în cadrul uh, inițiativei uh, emblematice privind inovația. Așadar, uh, când sunteți gata, doamnă comisar, aveți cuvântul. On the 3% R&D intensity target, avem uh, o țintă de 3% în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și în acest uh, context uh, solicităm uh, creștere durabilă și uh, dorim să facem față și altor provocări. Uh, Uniunea Europeană pierde teren în fața Statelor Unite și Japonia, Brazilia și China se apropie foarte mult de Uniunea Europeană. Uh, această țintă de intensitate a cercetării și dezvoltării de 3% presupune că trebuie să facem față acestei provocări. Consiliul European a invitat statele membre să uh, își stabilească niște obiective naționale realiste luând în considerare nivelul inițial al investițiilor în domeniul cercetării și uh, structurarea riscurilor pentru economiile lor. Statele membre și Comisia s-au angajat în dialoguri bilaterale și aproape toate statele membrele au uh, acum obiective legate de acest uh, subiect pentru a se asigura că își reformează sistemele educaționale. În ianuarie anul acesta, Comisia a adoptat o comunicare în legătură cu studiul creșterii anuale și aici am putut putut observa că aceste obiective sunt realiste și ambițioase și că uh, trebuie să ne coordonăm pentru a le îndeplini. Uh, se stabilesc niște uh, măsuri naționale pentru a putea face față acestor obiective și pentru a putea să ne revenim din criză. Uh, o bază de cercetare este viabilă dacă dorim să ne atingem acest obiectiv de 3% și uh, Uniunea Europeană e clar trebuie să vină mai inovativă. Uniunea Europeană va avea nevoie de cel puțin un milion de uh, locuri de muncă pentru cercetători dacă dorim să ne atingem acest obiectiv până în 2020. Numărul noilor cercetători este tot mai ridicat pentru că foarte mulți cercetători se vor retrage în această perioadă, se vor pensiona. Uh, industria va avea și ea de câștigat, la fel și societatea. Progresele legate de înalta calitate a instituțiilor educaționale uh, e um, un fapt se um, recunosc anumite, anumite indicatori uh, vis-a-vis de competitorii noștri. Aici vorbim ales despre persoane care să aibă titlul de uh, doctor uh, la 1000 de persoane, trebuie să avem 25-34 asemenea persoane. Apoi, publicațiile științifice ar trebui să uh, apară în cele mai importante reviste științifice din lume. Statele Unite și-au sporit rolul în ceea ce privește cercetarea științifică și se află cu 7% peste, 37% peste nivelul Uniunii Europene. În iunie se va lansa un studiu de fezabilitate date și Uniunea Europeană va uh, susține o eșalonare, um, o clasare um, eșalonată a universităților? Doamnă comisar, spune doamna uh, președinte, nu trebuie să vă opriți, dar interpreții noștri au probleme uh, în a face față ritmului dumneavoastră. Prin urmare, vă rugăm să încetiniți puțin. Asta se întâmplă întotdeauna, doamnă președinte, îmi cer scuze. Rezultatele uh, din iunie ale acestui studiu de fezabilitate presupun că Comisia va susține um, o clasare internațională pentru a vedea care este performanța instituțiilor de învățământ superior. Vom încerca să stabilim care sunt performanțele în domeniul cercetării, dar și în alte domenii importante, precum inovația, educația um, angajarea regională și interna- internaționalizarea. Caracterul multidimensional al acestui uh, concept va permite studenților și uh, decidenților politici, precum și universităților, să selecteze dimensiunile și uh, indicatorii de interes pentru ei și să um, își facă propriile clasamente adaptate propriilor nevoi. Toți actorii implicați sunt activi în elaborarea acestui studiu de fezabilitate. Mulțumesc. Domnule Papa Nicolau, aveți cuvântul. Mulțumim, domnule comisar. Mulțumesc, comisar, pentru răspunsul acordat. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în urmă cu 8 ani, prin 2003, am discutat despre strategia de Lisabona și am spus-o și atunci. Am spus că trebuie să ne bazăm pe inovare, pe cercetare, pentru că astfel să avem o economie competitivă. Sunteți comisară de ceva vreme deja și vreau să știu ce anume vă determină să sperați că de data aceasta cu strategia Europa 2020 vom avea rezultate decente și că lucrurile nu se vor uh, solda ca data trecută pentru că uh, strategia Lisabona a eșuat lamentabil. O întrebare suplimentară din partea domnului Kelly. Mulțumesc! Eu nu am nicio dificultate în a urmări pe doamna comisar. În ceea ce privește instituția noastră de educație, uh, Vreau să întreb, este satisfăcută de faptul că instituțiile europene au atât voința cât și capacitatea de a-și îmbunătăți situația în domeniul educației la nivel mondial și de asemenea cum întrezărește cooperarea pentru a evita dublarea cercetării. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă comisar, aveți cuvântul. Ce s-a schimbat acum între ceea ce s-a realizat și ceea ce s-a promis cu strategia de la Lisabona și ce se întâmplă acum. Ei bine, eu cred că cercetarea și inovarea se află acum uh, în centrul preocupărilor europene. Avem uh, o răspundere asumată nu doar din partea statelor membre, Comisiei și Parlamentului, ci și din partea Consiliului. Avem o monitorizare strictă uh, avem 34 de angajamente într-o Uniune a Inovării și diferiți colegi ai mei își asumă și ei răspunderea. Monitorizăm uh, regulat care sunt îmbunătățirile, care sunt schimbările, care este evoluția, ce s-a făcut și dacă nu s-a făcut, de ce nu an de an sperăm să avem o convenție pentru inovare și vom aduce la o masă uh, pe toți actorii vizați pentru a analiza progresul din anul ce tocmai s-a scurs. Iată, uh, cred că mm, asta nu am, din acest motiv, din cauza că nu am întreprins asemenea uh, lucru nu am reușit cu strategia de la Lisabona. Avem de asemenea și uh, sondajul anual de creștere și programele naționale de reformă. Statele membre vor spune foarte clar care vor fi țintele lor și cum anume speră să le atingă. Eu cred că este un pas înainte de care aveam absolută nevoie. Privitor la modernizarea universităților europene, o problemă foarte importantă care vizează toate statele membre europene. Nu este suficient să avem una, două universități într-o serie de state membre, uh, unele universități de top doar. Trebuie să modernizăm universitățile la toate nivelurile. Și trebuie să evităm, desigur, dublarea efortului, așa cum ați spus și dumneavoastră. Până acum, uh, poate că fiecare universitate a simțit că are capacitatea de a avea un centru de excelență în propriul centru universitar pentru fiecare facultate. Dar acest lucru clar nu este posibil, nu este eficient ca și cost și, evident, se ajunge la fragmentare, la dublarea cercetării și asta dorim să evităm. Însă, Evident că nu avem competența să intervenim la nivel uh, local. Eu și comisarul Vasiliu explicăm însă statelor membre că putem să continuăm, că trebuie, că trebuie să ne schimbăm și că trebuie să decidem care vor fi sectoarele în care noi sau o universitate vom avea un centru de excelență pentru ca acolo să implementăm un program adevărat de modernizare a universităților pentru toată Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Trecem la următoarea întrebare a domnului Tuscala. Sunt ceea ce privește controlele minime și numărul mare de greșeli în activitatea celor de-al șaptelea program cadru pentru cercetare. Doamnă comisar, vă rugăm. Mulțumesc și o să încerc să am grijă și de interpreți de data asta. O precondiție pentru realizarea activității de audit ex post este disponibilitatea unui număr suficient de important de uh, cereri de plată uh, transmise de către beneficiari. Pentru acest al șaptelea uh, program cadru, uh, PC7, pentru 2007-2013, prima perioadă de raportare a avut loc la 11 luni după demararea proiectului. Drept consecință, numărul de cereri de plată din cadrul acestui program a ajuns la masă critică de-abia în 2010. Mai mult, strategiile de control pentru cercetare ale Comisiei uh, vor să oferă asigurări uh, rezonabile în ceea ce privește legalitatea cheltuielilor pe o bază multianuală pe toată perioada acoperită de programul cadru. De la 31 decembrie anul trecut, Comisia a închis 345 de audituri a realizat 345 de audituri 403, uh, la 432 de participări la aceste programe. Acum, corecții financiare de 4,4 milioane de euro din cauza erorilor au fost uh, propuse ca urmare a auditului 88,633 uh, de milioane 007 euro au fost uh, returnați. Programele de cercetare sunt implementate pe baza cheltuielilor eligibile. Beneficiarii includ aceste uh, cheltuieli eligibile în uh, declarația lor de costuri și riscul este exacerbat de faptul că există niște discrepanțe între practicile contabile ale anumitor uh, beneficiari și aceste costuri, în special cerințele uh, Uh, de a aloca personal și costuri indirecte proiectului, în timp ce anumite uh, activități sunt considerate neeligibile pentru finanțarea europeană. Și din această cauză, în aprilie 2010, Comisia a înaintat o comunicare pentru simplificarea regulilor uh, și procedurilor în acest sens. Simplificarea și clarificarea regulilor și procedurilor pot să reducă posibilitatea de eroare și să reducă neregulile dar de asemenea să și faciliteze participarea cercetătorilor în programele cadru și realizarea obiectivelor politicii uh, europene în acest sens. Ca urmare a consensului european, ar putea să fie implementat în continuare în cadrul uh, juridic uh, actual. Pe 24 ianuarie acest an am luat măsuri pe termen scurt cu efect imediat și retroactiv asupra proiectelor incluse în uh, PC7. Mulțumesc. Domnul Tsoukalas, vă rog. Εξακολουθώ να σημειώνω πάντως ότι με... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, continuat să notez un procent de 0,4% al elementelor care se bazează pe 4% din buget, adică mai mult de 2 miliarde de euro. Sper că acest proiect nu este liniar, pentru că vor exista uh, controle ale acestui 4% și uh, nu am putea să uh, acceptăm un asemenea procentaj. Vorbim despre o simplificare a procedurilor de gestionare a celui de-a șaptelea program în cadru și de prevederea unei simplificări pentru cel de-al optelea program cadru, câtă vreme dorim și controle mai uh, detaliate. Asta ar putea să fie contradictoriu, însă de fapt nu este. Uh, cu toții suntem însă interesați de cercetare și știm că Europa nu poate fi salvată decât prin asta. Mulțumesc! Doamnă comisar? Cred că scopul nostru trebuie să fie să simplificăm cât mai mult lucrurile pentru părțile interesate. Să ne asigurăm că, în măsura posibilului, beneficiarii pot să aplice direct uh, practicile lor de contabilitate obișnuite pentru costurile de personal, ceea ce uh, îi ajută să nu aibă un sistem dublu de contabilitate, așa cum au avut până acum. Bineînțeles, există o complexitate destul de mare și există risc de eroare și până la urmă acceptăm și toată lumea trebuie să accepte că cercetătorii nu sunt interesați să fie implicați în utilizarea neadecvată a fondurilor europene, ci pe ei interesează cercetarea științifică pură, care poate să ducă la inovațiile minunate pe care le putem vedea în țări nu doar din Europa, ci din întreaga lume. Deci trebuie să simplificăm cât mai mult situația pentru actorii implicați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Următoarea întrebare va fi ultima adresată doamnei comisar, pentru că așteaptă și domnul comisar Potocnic. Următoarea întrebare este întrebarea adresată doamna Țicău. Domnul Balcitis este aici în numele său și se referă la participarea IMM-urilor la cercetarea și inovarea europeană. Vă rog. Doamna președinte, Comisia vrea să faciliteze accesul la finanțare a IMM-urilor în Uniunea Europeană prin programele de finanțare și sperând că uh, aceste rezultate ale cercetării și dezvoltării vor ajunge pe piață. Pe 6 octombrie anul trecut s-a adoptat acest act privind IMM-urile și în revizuirea acestui, uh, uh, acestei legi care s-a, adopt, adoptat pe 23 februarie. Apoi avem această carte verde um, referitoare la uh, crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării. S-au identificat diversele surse de cercetare și inovare și modul în care putem să venim în întâmpinarea nevoilor IMM-urilor. Un cadru strategic uh, general este acela de a uh, crea mai multe oportunități pentru IMM-uri. Pe viitor, trebuie să ne gândim la un singur punct de intrare cu, 18, cu uh, platforme IT comune care să acopere întregul lanț de inovare și uh, la proceduri mai simple și mai consecvente pentru uh, primirea de finanțare. Ca urmare a consultării um, pe baza cărții vezi, Comisia va avea o comunicare până la finalul acestui an. Am introdus deja în uh, cel de-al șaptelea program cadru programe de lucru și mai multe măsuri care vizează în special IMM-ul, în special linii bugetare dedicate. Acest buget uh, este prevăzut să crească de la 0,14% până la 15%. Un acces mai bun la PC7 ar fi, ar fi util și uh, de asemenea o cooperare mai bună între cele 600 de organizații uh, implicate în domeniu, cum ar fi uh, agenții de dezvoltare regională, agenții din industria respectivă, camere de comerț și așa mai departe. Această rețea, împreună și în cooperare cu punctele naționale de contact ale PC7, pot să ajute IMM-urile prin oferirea de sprijin pentru conștientizare, pentru uh, construirea de capacități, uh, pentru participarea la PC7 și um, convingerea um, IMM-urilor să se implice și adoptarea acestor concluzii în programele de lucru. Mai multe sute de IMM-uri au putut să transmită propuneri uh, în cadrul PC7 cu sprijinul rețelei. Mulțumesc, uh, domnule Balcitis. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. IMM-urile au multe probleme în a accesa fonduri uh, europene. Ele nu obțin uh, adesea acreditare pentru cofinanțare și uh, creditele reprezintă o povară prea mare pentru uh, ele. Uh, Oare Comisia are vreun plan pentru elaborarea unui set coerent uh, de reguli pentru a uh, spori participarea MM-urilor la uh, aceste programe europene? Comisia are intenția să aloce, să spunem, 8% din fondurile speculative europene pentru IMM-uri? Mulțumesc. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Trei măsuri concrete au fost uh, deja adoptate uh, pe 24 ianuarie anul acesta cu efect imediat uh, în ceea ce privește granturile de cercetare conform programului cadru 7. Fiecare dintre acestea răspunde direct îngrijorilor care au fost exprimate în mod repetat de participanții sau viitorii participanți la programul CADO 7. Una dintre măsuri presupune mai multă flexibilitate în ceea ce privește costurile de personal, care sunt calculate mai lax sunt anumite uh, salarii care nu sunt uh, înregistrate în uh, bilanțurile contabile, dar acum acestea pot fi plătite așa cum trebuie. Serviciile comisiei se implică pentru a îndepărta inconsecvențele și cred eu că asta este foarte important în aplicarea regulilor care deja există am elaborat o platformă de învățare electronică care vizează explicit IMM-urile și care va intra online anul acesta. Ea vizează îmbunătățirea accesului IMM-urilor la proiectele de cercetare și dezvoltare. De asemenea, în ceea ce privește rezultatele, vom oferi instruire uh, online și informații uh, specifice uh, în forumuri de comunicare. Toate acestea împreună îmbunătățesc substanțial situația pentru uh, IMM-uri și, uh, evident, în conformitate cu planul comun strategic, n-am niciun dubiu că vom obține idei bune în legătură cu alte domenii unde am putea interveni pentru a ajuta. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, pentru participarea dumneavoastră în această seară. Următoarea noastră întrebare vine din partea domnului Poselt și este adresată uh, domnului comisar Potocnic. Ea vizează calitatea aerului în marile orașe germane. Așadar, domnule comisar, aveți cuvântul când sunteți gata. Madam Chair, uh, honorable members of the Parliament, uh... Doamnă președintă, stimați eurodeputați, stimate domnule Posel, Directiva privind calitatea aerului a impus anumite limite de poluare cu termene. Dincolo de implementarea de bune practici, Comisia se axează pe verificarea respectării valorilor limită din directivă. Deja din 1996 se solicita ca statele membre să implementeze o strategie generală cu privire, cu, incluzând măsuri pe termen mediu și lung. Avem situații unde cantitatea de PM10 este, depășește normele avem uh, valori limită și marge de toleranță. Și trebuie să vedem cum anume se, va respecta, se vor respecta totuși prevederile directivei. Planurile pentru calitatea aerului trebuie să fie comunicate comisiei în termen de 2 ani și competența și răspunderea pentru alegerea măsurilor ce vor fi incluse în planul pentru asigurarea calității aerului uh, revine statelor membre desigur, aliniat la principiul subsidiarității și ținând cont de faptul că atât autoritățile naționale cât și autoritățile locale sunt cele mai în măsură să identifice măsurile potrivite pentru a gestiona, ca, ca, gestiona zonele cu o concentrație mare de poluare în aer. Ne concentrăm asupra modului în care sunt atinse valorile limită, noi cei de la Comisie. În ceea ce privește Germania, datele pentru 2009 confirmă următoarele. 70 din aproximativ 80 de zone de calitate a aerului înregistrează valori crescute pentru PM10. Majoritatea zonelor au primit o amânare până pe 11 iunie acestui an Asta pentru că pregătiseră un plan pentru garantarea calității aerului cu un calendar concret și cu măsuri care arată cum anume uh, va, vor fi respectate condițiile până la termenul extins. München se încadrează în această zonă. S-a acordat amânare cu garanția ca autoritățile să-și ajusteze planul pentru calitatea aerului pe termen scurt pentru a face controle necesare și pentru a suspenda activitățile care contribuie la depășirea valorilor. În ceea ce privește NO2, ne așteptăm ca multe state să întâmpine aceleași probleme ca și cu PM10. PM10. Înainte de Discutam despre o perioadă care ar putea fi extinsă până în anul 2014. Așadar, uh, la ora actuală, faptul că, prin faptul că nu se întrunesc standardele impuse prin directivă, nu se încalcă directiva, fiindcă este acest termen de 2014. Uh, Statele membre au la dispoziție uh, până în septembrie 2011 să depună datele pentru anul 2010. Mulțumesc, domnule Postel, o întrebare adițională. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul bun și precis. Două scurte întrebări adiționale. 1. Cum ne poate explica Comisia dacă statele membre individuale acționează după criterii similare? Există diferențe? Și doi, aveți uh, propuneri concrete pentru orașe uh, pentru a reduce poluarea aerului? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Criteriile sunt aceleași pentru toate statele membre. E adevărat că, din cauza unor condiții geografice, uneori orașe precum Milan în Italia, Milano în Italia, au um, dificultăți în a atinge obiectivele finale. Însă este important ca cetățenilor europeni să li se asigure același nivel de protecție și sănătate. Deci așa se pune problema aici. Sigur, uh, dacă se pun uh, probleme specifice, probleme locale sau regionale, evident uh, ne orientăm asupra acestora și încercăm să cooperăm cu autoritățile pentru a ajunge la o soluție propice. Obiectivul nostru este mereu acela de a găsi o soluție, de a uh, fi la locul potrivit când este nevoie de noi. În mod normal nu oferim recomandări specifice niciunui oraș și nici unei regiuni, din cauza faptului că considerăm că autoritățile de acolo sunt mult mai în măsură să acționeze cunoscând situația mult mai bine decât noi. Ce facem noi este să verificăm dacă există concordanță cu uh, dreptul comunitar. Însă o abordare standardizată reprezintă o, un amestec de diver, diverse măsuri, unele orientate pe termen scurt, altele mult mai structurale. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Următoarea întrebare vine din partea doamnei Kadenbach, care este înlocuită în seara aceasta de domnul Arsenis și se referă la strategia UE privind biodiversitatea. Domnule comisar! Uh, uh, Mulțumesc, stimați eurodeputați. Comisia este aproape de final cu noua strategie privind biodiversitatea, care va oferi un cadru pentru rezolvarea pierderii de biodiversitate în, în următorul deceniu. Noi ne așteptăm să terminăm până la începutul lunii mai pentru că există în continuare strategii legate de consultările interne, nu pot să vă pun uh, la dispoziție prea multe detalii referitoare la conținut. Totuși pot să vă asigur că este un răspuns la mandatul ambițios stabilit de Consiliu uh, anul trecut și uh, la angajamentele ambițioase semnate de Uniunea Europeană anul trecut în Lagoia. Strategia va avea 6 sub ținte, încercând să rezolve în principal pierderea de biodiversitate, conservarea naturii, restaurarea uh, infrastructurii ecologice, agricultură și păduri, pescuit, uh, specii invazive și contribuția europeană la uh, biodiversitatea globală. Strategia va beneficia de implementarea Legislația existentă, a UE, inclusiv natura, în rețeaua Natura 2000. Ar fi de asemenea esențial să ne gândim la modul în care reformele din uh, uh, PAC și din uh, politica comună de pescuit pot să ajute la aplicarea acestei strategii. Obiectivul strategiei 2020 este de a opri pierderea de biodiversitate și degradarea habitatelor și de aceea pot să vă asigur că strategia va conține măsuri care uh, vor viza atingerea acestui obiectiv. Ne referim la acțiuni care um, vizează măsurile prevăzute în directiva privind păsările și habitatul și măsuri uh, pentru protejarea Uh, păsărilor și habitatelor de importanță europeană. Atunci când vorbim despre implementare uh, în general a legislației privind mediul, Comisia intenționează să aibă o nouă comunicare pe această temă până la finalul anului. Scopul nu este să înlocuim comunicările existente și relevante, ci să le îmbunătățim, concentrându-ne asupra structurii generale care stă la baza punerii în aplicare a acestui achii de mediu. În contextul acestei inițiative ne vom aminti toate detaliile și posibilele opțiuni pentru consolidarea uh, opțiunilor și capabilităților de monitorizare la nivel european. Trebuie să spunem că cadrul juridic uh, european în ceea ce privește inspecțiile de mediu a fost deja îmbunătățit în ultimii ani, în special cu adoptarea recomandării care stabilește criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre, la fel ca și includerea diverselor prevederi în legislația de mediu și sectorială. Comunicarea este în continuare în pregătire și conținutul uh, și n-am pus încă de acord în ceea ce privește conținutul dar am avut consultări cu părțile interesante, inclusiv Parlamentul European prin Comisia de Resort, astfel încât Parlamentul a avut ocazia să-și spună punctul de vedere și să-l comunice. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să trecem la întrebările suplimentare, o să vă spun că următoarea întrebare din partea domnului Șunțis va fi ultima în această seară. Deci, domnule Arsenis, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! și vă, mul- mulțumesc, domnule comisar, pentru acest răspuns detaliat. Așteptăm cu interes noua strategie privind biodiversitatea și, bineînțeles, Parlamentul va avea multe idei pe care le vom elabora mai târziu. Ați vorbit mai devreme despre Nagoya și despre strategie. Poate ar fi bine să ne spuneți cum, care este progresul în implementarea deciziilor luate la Nagoya. Apoi mai avem uh, diverse alte protocoale, care sunt termenele limită, care sunt uh, progresele înregistrate în zonele maritime, care au fost uh, progresele, avem niște ținte stabilite la Nagoya. Ați menționat de asemenea și faptul că se vor face eforturi pentru uh, biodiversitate prin uh, PAC care este unul din uh, instrumentele care ne ajută la protejarea biodiversității, dar noi am uh, vorbit și despre zonele sălbatice. Și avem nevoie de comunicări suplimentare în ceea ce privește zonele din Natura 2000. Uh, mai este o întrebare suplimentară din partea domnului Posselt. O întrebare, domnule comisar. Vă concentrați foarte mult aici asupra uh, protecției naturii și asupra protecției animalelor sau vă uh, concentrați asupra animalelor domestice și a plantelor din imediata noastră apropiere, care sunt și ele periclitate? O altă întrebare suplimentară spre din partea domnului Garbanti. Well, um... Um, domnule președinte aș dori să adaug ceva. vorbim despre biodiversitate și acum o chestiune urgentă în anumite state membre, printre care și al meu, um, este următoarea. Anumite um, obiective reduse din partea Uniunii Europene în ceea ce privește uh, legislația uh, legată de natură. Aș dori să întreb uh, comisarul dacă este de acord să reducem obiectivele aceste ținte sau să le păstăm pe cele actuale. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor celor trei intervenienți. În ceea ce privește Nagoya și modul în care Uh, continuăm, e bine, lucrurile aici uh, decurg bine, nu avem niciun fel de uh, probleme. Există probleme mici cu traducerea, însă ceea ce privește fondul, suntem pe drumul cel bun și plănuim pregătirea legislației care va fi semnate, după care trecem la procesul de ratificare. Tot demersul va lua ceva timp, însă nu văd să existe obstacole serioase aici. În ceea ce privește zonele marine protejate, e bine, aici uh, suntem încă în uh, urmă. Încercăm să facem lucrurile să avanseze, însă, evident, uh, și datorită angajamentelor luate la Nagoya, va trebui să facem mai mult în Europa pentru aceste zone. Aceasta este situația actuală. Datorită Natura 2000, avem și în acest domeniu anumite angajamente. În ceea ce privește finanțarea Natura 2000, e bine, încerc să fac tot posibilul pentru ca lucrurile să fie prezentate bine în primul bilion și în cel de-al treilea și um, pentru ca biodiversitatea să se bucure de atenția uh, cuvenită în viitoarea uh, politică. Vom, am pregătit o scrisoare uh, comună, comisarul Cioloș, uh, comisarul Hedegar și cu mine uh, și uh, vom adresa această scrisoare miștilor de mediu din Uniunea Europeană și veți vedea că în această scrisoare suntem de acord cu anumite aspecte și cu direcția înspre care ne uh, îndreptăm. În întrebarea domnului Posselt, uh, e bine, întreaga rețea Natura 2000, uh, așa cum a fost ea uh, convenită, protejează actualmente 18% aproximativ uh, din teritoriul Uniunii Europene. Apoi mai există două directive, una pentru păsări și cealaltă pentru habitate, care specifică clar cine este protejat și la ce nivel. În principiu, așadar, avem uh, legislație destul de uh, vastă, nu intrăm doar în anumite um, uh, anumite domenii care vizează specii pe cale de dispariție sau specii limitate. Avem o protecție vastă, însă, până la urmă, multe specii pe teritoriul Uniunii Europene care au fost identificate ca fiind pe cale de dispariție se află într-o situație destul de proastă, așadar cu siguranță va trebui să facem mai mult. În ceea ce privește uh, țintele, răspunsul este foarte simplu. În acest uh, moment, uh, cred că n-ar trebui să ne axăm pe um, diminuarea acestor ținte, ci ar trebui să ne axăm pe problema serioasă a implementării Natura 2000. Pregătim planuri de acțiune, așadar și um, rezervăm finanțare suficientă pe care nu am folosit-o în această situație. Prin urmare, uh, e vorba de o finanțare pentru uh, viitor. Mulțumim, domnule comisar, iar acum ultima noastră întrebare vine din partea domnului uh, Ciuntis și ea vizează gestionarea deșeurilor în Grecia. Domnule comisar, aveți cuvântul când sunteți gata. Uh, dear Madam Chairman, honorable members, dear Mr. Ciuntis. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, domnule Domnule Ciuntis. Recycling and other ways of recovery, including energy recovery. Avem o directivă foarte clară în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în, Deviation. în Grecia. Însă devierea de la aceasta este posibilă, din păcate. Statele membre care se îndepărtează de la ierarhia stipulată în directivă trebuie să vine cu justificări foarte specifice. De aceea, în ceea ce privește uh, gropile de deșeuri, statele membre trebuie să ajungă la a construi asemenea gropi de deșeuri ca fiind metoda cea mai puțin preferată. Deci doar în situații, de, doar în situații extreme. În ceea ce privește deșeurile din hârtie și din sticlă, aici avem uh, deșeuri care ar putea să reprezinte materii prime secundare în, la nivel industrial. De aceea, de regulă, reciclarea este metoda preferată de colectare a deșeurilor. Statele membre sunt așadar obligate ca până în 2015 să introducă o colectare separată pentru hârtie, pentru metal, pentru plastic și pentru sticlă. Din nou, statele membre au flexibilitatea de a-și adapta sistemele de colectare a deșeurilor la uh, necesitățile naționale, mai ales în cazul în care Um, sunt disponibile tehnologii avansate pentru colectarea de deșeuri. În momentul în care tehnologiile lipsesc, um, colectarea separată este însă metoda cea mai ieftină de a obține materii prime secundare din deșeuri. Grecia are probleme foarte serioase în ceea ce privește depozitarea ilegală în gropurile de, uh, deșe- de gunoaie, în gropile, mă scuzați, de gunoaie. Și, uh, din păcate, nu s-a soluționat ace- această problemă deocamdată. În decembrie 2010, autoritățile din Grecia au venit cu un plan de acțiune prin care toate aceste uh, situri vor fi închise până în iunie acestui an. Comisia salută acest uh, plan cu condiția ca această soluție să fie o, o soluție ultimă în cazul în care nu există altele. Este important să se țină cont de niște standarde sanitare aliniate la legile comunitare. Construcția de situri de depozitare în concordanță cu dreptul comunitar reprezintă deja un progres prin comparație cu aruncarea pur și simplu a gunoiului uh, acolo unde nu este voia, deci cu activitate ilegală. Avem uh, programe care deja sunt finanțate de fonduri europene în acest sens, la fața locului. Însă, Grecia trebuie să depășească um, această situație și trebuie să ajungă la o politică mai modernă de gestionarea deșeurilor bazată pe colectare și reciclare. Potrivit uh, statisticilor Eurostat, în Grecia aproximativ 82 din deșeurile municipale sunt aruncate în, la, uh, sunt depozitate în deșeurile de gunoi. Pe când uh, în alte părți este 38%. Doar 17% din deșeurile municipale din Grecia sunt reciclate. Directiva privind depozitarea deșeurilor reprezintă o prioritate atât pentru autoritățile, autoritățile elene cât și pentru mine ca și comisar. Vom monitoriza foarte atent situația, vom uh, analiza planul de gestionare a deșeurilor din Grecia și așteptăm un plan uh, elen în acest sens. Deocamdată monitorizăm planul de acțiune elen și activitatea de închidere a tuturor deșeuri, a tuturor uh, depozitelor, depozitelor de deșeuri. O să monitorizăm utilizarea banilor europeni pentru a ne asigura că finanțarea proiectelor este uh, aliniată la obiectivele finale și la legislația europeană. În cazul Greciei, este important să reducem uh, uh numărul deșeurilor de numărul uh, depozitelor de deșeuri, mă scuzați ar trebui să întrezărim oportunitatea din acest domeniu, fiindcă se pot crea locuri de muncă și se poate genera creștere. Este important să ținem cont de uh, obiectivul european de uh, schimb de bune practici și de a uh, utiliza propriile resurse. Aș dori de asemenea să menționez uh, domnule deputat, că mâine mă voi deplasa în Grecia, voi avea acolo o vizită de două zile și, bineînțeles, vom ajunge să discutăm toate aceste chestiuni în cel mai mic detaliu. Mulțumim, domnule comisar. Domnule Ciunti, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc uh, pentru răspuns. Ultima afirmație a comisarului îmi dă speranțe. Deci mâine vă deplasați în Grecia, domnule comisar, și acolo veți vizita o regiune din apropierea Atenei. De patru luni încoace există zilnic conflicte între cetățeni și poliție. Uh, s-au ajuns chiar la răniri ale celor implicați. Deci, este vorba de o problemă foarte gravă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Ați spus că depozitele de gunoaie sunt cea mai proastă soluție, dar de ce sunt acceptate în continuare studii de fezabilitate pentru acestea studii care fac ca la final deșeurile să fie pur și simplu aruncate în natură. Dumneavoastră, domnule comisar, trebuie să interveniți și trebuie să puneți capăt acelui scandal, acestui scandal european, fiindcă totul este finanțat de Uniunea Europeană. Deci trebuie să interveniți dumneavoastră direct, fiindcă lucrurile nu sunt atât de teoretice precum le-ați uh, exprimat dumneavoastră anterior. Mulțumesc! Domnule comisar, iată, ați avut o, încă o invitație adresată. Da, o să mă deplasez și în uh, zona din jurul Atenei și chiar uh, am, uh, o să am o dezbatere cu cele trei comitete din Parlamentul Elen, cu care voi dezbate această problemă. Sunt foarte conștient de gravitatea situației din Grecia. O să vă spun și de ce suntem, de fapt, în favoarea unor uh, depozite de deșeuri și le și finanțăm, deși știm că se află la nivelul cel mai de jos ca și metode preferate de gestionare deșeurilor. Trebuie să nu uităm uh, și care sunt uh, efectele asupra sănătății umane și asupra mediului. Deci, trebuie să vedem cum anume putem să-i protejăm pe cetățeni. Evident încercăm să găsim cele mai bune opțiuni cu putință, prin prisma lucrurilor menționate anterior. Dar uneori este necesar să avem o abordare pas cu pas. Din datele obținute de prin Europa, observ următorul lucru. Când un stat în, uh, ia foarte în serios uh, colectarea separată a gunoiului, atunci se ajunge la un nivel foarte crescut al reciclării și un nivel foarte scăzut uh, al depozitării de deșeuri la nivel municipal. Iată, acesta este drumul către succes. Uneori lucrurile se pot mișca foarte repede, însă câteodată, din păcate, uh, depozitele de deșeuri reprezintă singura opțiune și uh, atâta timp cât uh, vizăm și sănătatea umană, trebuie pur și simplu să garantăm și aceste depozite. Mulțumim, domnule comisar, mulțumim pentru timpul acordat. Pentru întrebările pe, la care nu am ajuns, răspunsul va fi acordat în scris. Ședința se suspendă până la ora 21. Mulțumesc!